Uh, este un coleg care dorește o intervenție pe punct de procedură? Vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc și vă felicit pentru apariția la televiziune. Vreau numai să mă înscriu la procedura intervențiilor spontane, nimic altceva. Președintele, da, vă trecem pe lista vorbitorilor și atunci trecem la dezbaterea comună privind cel de-al semestrul european, spune președintele. Uh, raportul Gutierrez Coferati. Am, dezbat, am început dezbaterea azi dimineață la 9, dar nu a fost încheiată. Primul vorbitor are la dispoziție 4 minute, domnule Cadraui, vă rog. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter, meneer de commissaris, Domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, stimați colegi. În această după-amiază vom vorbi despre uh, pachetul feroviar european o temă cu mare încărcătură emoțională, foarte complexă, care a iscat dezbateri foarte aprinse. Eu n-am cerut niciodată ca eh, traficul feroviar eh, de persoane să fie eh, liberalizat, dar, pe de altă parte, dacă dorim un spațiu feroviar unic în Uniunea Europeană, atunci trebuie să stabilim și cine poate participa pe această piață și în ce condiții. Propunerile Comisiei, din păcate, nu sunt acceptabile pentru mine și lumea cunoaște acest lucru, pentru că trebuie să ținem cont de diferențe rețele, dintre rețelele feroviare, construcția lor, structura lor, experiența acumulată de diferitele state membre în domeniul deschiderii pieței. Dar cu ajutorul uh, raportorilor din umbră, cărora le mulțumesc pe această cale, cred că am reușit să uh, redactăm un pachet feroviar care să fie adoptat cu o majoritate confortabilă mâine spațiul uh, feroviar unic uh, trebuie să fie o oportunitate și nu uh, un set de obstacole, o oportunitate de îmbunătățire pentru serviciile acordate cetățenilor. Avem nevoie de un echilibru între deschiderea pieței pe de o parte și respectarea obligațiilor noastre comunitare pe de altă parte. Avem nevoie de legături atractive dar aceste legături uh, feroviare nu trebuie să fie uh, selectate după bunul plac uh, al uneia sau celuilalt dintre actori. Dacă vrem să deschidem piața, trebuie ca piața să fie bine structurată și operatorii de infrastructură trebuie să poată coopera coerent cu um, întreprinderile din domeniul feroviar. De asemenea, în ce privește competitivitatea și competiția, trebuie ca eh, eșaloanele să fie egale în toate statele membre și drepturile eh, pasagerilor trebuie întărite, extinse eh, și în ce privește achiziția de bilete și în ce privește informațiile feroviare. Eu cred că discuțiile au fost fructuoase și cred că pachetul feroviar a, poate fi acum adoptat odată ce a întrunit majoritatea membrilor din Comisia de Transporturi. În ce privește deschiderea piețelor, avem posibilitatea de a preîntâmpina uh, selectarea uh, arbitrară a anumitor uh, segmente de piață sau trasee trebuie acum să vedem în ce măsură putem uh, să uh, licențiem uh, apariția unor noi operatori pe piață. La început, Comisia reacționat uh, foarte refractar la modelul de holding pe care noi l-am propus. Eu cred că avem nevoie în continuare de un astfel de model, dar avem nevoie și de reguli de operare. Avem nevoie de mecanisme de piață uh, care să reglementeze piața. Colegul Frigo, de pildă, n-a fost de acord cu anumite dintre aceste mecanisme propuse și am primit și alte amendamente care încearcă să uh, slăbească propunerea inițială adoptată în Comisia de Transporturi. În ce privește aspectele sociale, trebuie să ne asigurăm că uh, contractele colective de muncă vor fi uh, respectate și că aspectele sociale nu vor fi pierdute din vedere. Și în ce privește biletele și achiziția de bilete, am cred că am făcut un pas în, înainte. Eu cred că acest pachet uh, poate fi adoptat și poate fi aplicat în toate statele membre. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, uh, domnule coleg. Înainte să trec la următorul raportor, uh, sunt nevoit să trec la adoptarea proceselor verbale ale sesiunii de ieri. Vreau să întreb dacă există obiecții. Nu este cazul. Cu aceasta, procesul verbal al ședinței de ieri este adoptat și acum îi dau cuvântul domnului Matiu Groș. Mulțumesc, domnule comisar. Da, aveți ceva de spus cu privire la regulamentul de procedură? Da, vă rog, ce doriți? Da, mulțumesc. Vreau să spun doar că pentru procesul verbal vreau să spun deci că președintele care tocmai